I'm sorry, we have to start because we have a... Îmi cer scuze, dar trebuie să începem pentru că avem o, o perioadă de timp foarte limitată. Din păcate, la 4.30 trebuie să închidem sesiunea. The item, so you can read, it's item number 11. It's uh, item 11. Vorbim de punctul 11, implementarea directivei uh, pentru credite de consum 2008. Comisia Econ trebuie să aibă un aviz către IMCO. Raportorul sunt eu. A brief introduction for you. Vreau să fac o scurtă prezentare în ceea ce privește acest proiect de aviz. În primul rând, raportorul este domnul Lechner, care va părăsi Parlamentul European și de aceea nu avem un nou raportor și nu avem niciun proiect de raport în ceea ce privește directiva creditelor de consum. De aceea am pregătit un proiect de aviz fără a avea un proiect de raport. Există și alte două uh, lucrări pe aceeași temă și în conformitate cu articolul 27 din directiva privind creditele de consum, Comisia din 5 în 5 ani, începând cu data de 12 mai 2013, Comisia va face o revizuire a acestei directive. Deci, Comisia Europeană va veni anul viitor, sperăm, cu o propunere despre modul în care se poate modifica această directivă. De asemenea, s-a elaborat o strategie pe termen mediu și în această strategie pe termen mediu putem găsi o analiză în ceea ce privește protecția consumatorilor pentru a dezvolta niște linii directoare comune care vor, fi, vor apărea în prima parte a anului 2013. Vorbim aici despre facilitarea accesului la active și servicii, cum ar fi uh, vehicule uh, cu motor, uh, echipamente electrocasnice mari, îmbunătățirile casei, uh, reparații, uh, economisire de energie și așa mai departe, uh, instrumente de împrumut în diverse scopuri. Creditul mediu pentru consum este pe undeva pe la 3500 de euro și creditul Mediu pentru autoturism este 12.400 de euro și în conformitate cu datele pe care le-am primit, de la asociațiile care se ocupă de creditele de consum, dimensiunile pieței de credite de consum uh, se ridică la 1000 de miliarde de euro. Există un studiu al implementării în ceea ce privește directiva creditelor de consum, care este fundamentat pe anchetarea a 14 state membre și a modului în care acestea au transpus directiva în legislația națională și concluzia generală este că transpoziția directivei, transpunerea directivei este satisfăcătoare, dar există diferențe între statele membre. În primul rând, și poate cel mai important pentru noi, uh, Vorbim de extinderea sferei de aplicare a directivei. Spre exemplu, există produse care nu erau uh, în intenția directivei, dar, care, dar pe care statele membre au decis să le includă în această directivă. Vorbim de acorduri de credite uh, în ceea ce privește proprietățile, deci credite ipotecare. De asemenea, s-a extins directiva eliminând uh, pragurile maxime sau minime de credit. Există o limită minimă de credit de 200 de euro și o, o limită maximă care este sub 75.000 de euro. Există o singură țară, Austria, unde există o trimitere în ceea ce privește creditele de consum în monedă străină și în ceea ce privește informația care ar trebui să fie pusă la dispoziția consumatorilor în ceea ce privește riscul acestui tip de credit. Care este conținutul proiectului de aviz? Am luat în calcul directiva pe parcursul acestei crize financiare. Creditele de consum au fost reaprinse datorită acestei crize și creditele de consum în monedă străină au reprezentat un pericol în multe țări, cum ar fi Ungaria, România și alte țări care au folosit uh, foarte mult aceste credite de consum în monedă străină. Există și o uh, recomandare a uh, Consiliului European de Risc Sistemic, uh, dată pe 21 septembrie 2011, în ceea ce privește împrumuturile în monedă străină. Există recomandări propuse în uh, aviz. Prima este aceea de a oferi consumatorului informații adecvate în ceea ce privește riscul implicat de împrumuturi la monedă străină la, în orice etapă și acest lucru este obligatoriu și este consecvent cu recomandările uh, Consiliului European de Risc Sistemic. Al doilea este că aceste împrumuturi în monedă străină trebuie să fie acordate doar consumatorilor care și-au demonstrat solvabilitatea. Cum am spus, există o singură țară care a introdus în legislația națională niște informații legate de risc în ceea ce privește creditele de consum în monedă străină. A treia recomandare este termenul pentru uh, creditele de consum, care nu ar trebui să depășească 5 ani, pentru că am avut aceste tipuri de credit de consum care s-au întins pe o perioadă mai lungă de 5 ani, 7-8 ani și nu mai putem discuta aici despre credite de consum. A patra recomandare este faptul că creditele de consum nu ar trebui să fie asigurate cu casa consumatorului acolo unde singura sursă de venit este un salariu. Motivul pentru care am făcut această recomandare este că în mai multe țări, în general în țările foste socialiste, unde populația nu a avut prea multe informații financiare, și nu știa să folosească creditele, băncile au acordat uh, credite de consum care erau garantate cu locuințele. Și acum vedem familii care au ajuns pe drumuri din cauza faptului că băncile le-au scos casele la vânzare. Și ultima recomandare, consumatorii ar trebui să aibă dreptul de a alege între uh, furnizori alternativi de servicii auxiliare, cum ar fi cele de asigurare, pentru că, după cum știți, creditele de consum sunt în general legate de un contract de asigurări, cel puțin într-o parte din aceste țări. O să mă opresc aici și aștept cu interes părerile raportorilor din umbră. Dom doamna Swinburne. Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc pentru munca pe care ați depus-o. Chiar dacă ați făcut-o fără să existe, fără să vă fie disponibil raportul, raportul principal. Vreau să spun că sprijin cererile dumneavoastră în ceea ce privește valuta și în țara mea există chesti- această chestiune. Oamenii iau un credit și probabil au a doua reședință într-un alt stat membru, iar ei nu știu care sunt riscurile de a lua un împrumut în valută. Și cred că acest lucru e important. Apoi, punctele 1 și 2 cred că sunt bine înțelese și se aplică în foarte multe cazuri, trebuie sprijinite. În ceea ce privește piața unică, da, trebuie ca serviciile să poată să fie divizate și trebuie să existe și acele produse de asigurare. Cred că toate acestea sunt acceptabile și sunt valabile pentru toate statele membre. Vă mulțumesc pentru explicațiile date la numărul 3, pentru că mi se părea destul de dificil să înțeleg ce este cu această limitare de 5 ani. Nu mă puteam gândi la produse care se extind de pe, pe o perioadă de peste 5 ani. Cred că există asemenea produse în alte state membre. Oricum, cred că trebuie să definim aceste produse și să vedem care ar fi impactul, care ar fi impactul dacă nu reușim să împiedicăm depășirea acestei perioade de 5 ani. Să vedem ce posibilități de finanțare a oamenii care au nevoie de o perioadă mai extinsă de 5 ani. La numărul 4. Familiile care primesc un credit prin diferite aranjamente, pe termen scurt, prin niște măsuri de legătură, eu înțeleg că acolo de unde vin eu există foarte mulți oameni, care, foarte multe familii în care există o singur, un singur salariu. Dacă nu pot să garanteze cu acesta, atunci ei oare nu sunt lăsați în afara pieței și ar trebui să se ducă la niște furnizori care au niște rate foarte mari? rate ale dobânzii foarte mari, pentru că există asemenea împrumuturi pe termen scurt în Marea Britanie cu niște rate ale dobânzilor foarte, foarte mari. Faptul că ei nu se pot folosi de locuința lor ca garanție duce la apelarea la aceste împrumuturi cu niște rate ale dobânzii foarte mari de la niște furnizori care nu sunt tocmai de încredere. Așa că mă întreb dacă am putea avea o discuție în acest sens și am putea să vedem cum putem reformula textul oamenii nu ar trebui să trebuiască să, trebuiască să recurgă la asemenea împrumuturi pe termen scurt. Probabil putem să clarificăm anumite nelămuriri pe care le-am și să vedem care e situația în diferitele state membre. Mulțumesc! Vă mulțumim, spune domnul președinte. Domnul Pepo are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord și eu cu această propunere mai ales uh, în domeniul în care consumatorilor trebuie să le fie mai bine explicate aceste chestiuni legate de credite. Există această problemă cu creditele pe termen scurt care există pe piață. Pentru mulți consumatori din statul meu vorbim de un instrument pe care aceștia nu îl înțeleg. Aș fi avut și ceva negativ de spus pe baza acestui text acum. Unfortunately, at least uh, I didn't get. Domnul președinte, din păcate nu a fost o problemă cu interpretarea. I'll just speak in English and it, then we don't have to wait. So I think it's uh, rather positive. Uh... Cred că e un document bun acesta pe care l-ați prezentat și îl sprijin în întregime. Mai ales la numărul 1, sugestia că ar trebui să informăm mai bine pe consumatori în ceea ce privește riscurile pe care le presupun aceste împrumuturi. Tinerii în Finlanda au niște experiențe foarte proaste cu aceste împrumuturi pe termen scurt pentru consumatori, de când au intrat acestea pe piață. Nu am nimic negativ de spus, sprijin acest document. Mulțumim! Domnul Giegold și apoi domnul Schmidt. Domnule Giegold, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că pot vorbi înainte de grupul ALDE, e ceva ce chiar apreciez. Doar câteva comentarii. Vă mulțumim pentru proiectul de raport. vom um, înmâna și noi niște amendamente. În acest moment ne gândim la o directiv, directivă specială pentru ipoteci. Însă până la urmă probabil nu prea are sens să avem două directive diferite, doar multiplicăm numărul de directive o directivă comună pentru cele două chestiuni, dar care tratează elementele uh, diferit atunci când există diferențe, ar fi suficientă. Pentru că oricum s-a menționat deja faptul că există anumite părți care se suprapun. Așa că, din punctul meu de vedere, am putea să eliminăm puțin din birocrație, astfel încât să renunțăm la unul dintre subiecte pe termen mediu. De ce există aceste două lucruri separate când foarte multe definiții pur și simplu au fost copiate? Apoi, noi constatăm că există o problemă în ceea ce privește rata procentuală anuală a taxelor, cum, așa cum este ea calculată în directiva privind consumatorii, mai ales când vorbim despre credite în valută. Această taxă ne induce ușor în eroare, pentru că e calculată doar pe experiențele foarte recente, deși s-ar putea să existe niște schimbări foarte puternice în viitor. Așa că, în perioade de, relative, de relativă stabilitate, se poate duce la o supraîndatorare a consumatorilor. Am avut această discuție încă o dată, în legătură cu altă directivă, și am spus că noi am sprijini următoarea abordare. Să ținem cont de următoarea propunere. Consumatorii trebuie să fie informați. Trebuie să știe exact uh, care e suma plăților lunare și care ar putea fi consecințele unui contract specific. Aștept până să face liniște în sală. Vă rog, ați putea să faceți liniște? Felul în care APR-ul este calculat trebuie să fie în așa fel încât consumatorilor să le fie foarte clar care sunt tranșele lunare. Trebuie să existe o cifră minimă și o cifră max, maximă, care sunt rezultate al unui contract specific. Suma maximă ar trebui să servească uh, ca o plafonare. Consumatorului trebuie să-i fie foarte clar care s-ar putea să fie plata lunară maximă reieșită din acest contract. În același timp ar exista o libertate mare la contracte, dar totul s-ar întâmpla într-un mod uh, foarte transparent și oamenii ar ști care sunt consecințele fiecărui contract. Credem că ar fi o îmbunătățire foarte bună. Vom înmâna și amendamente în acest sens. Felul în care APR-ul se conectează ar trebui să fie schimbat și trebuie să existe aceste informații lunare pentru consumatori, să existe un maxim de plafonare. Furnizorii de credit pot să ofere sau pot să decid atunci care ar putea fi această sumă maximă, ținând cont de schimbările care ar putea să aibă loc din cauza diferitelor uh, schimbări în diferitele monede. Mulțumim, domnul Schmidt are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, the view of Mr. Acesta este punctul de vedere al domnului Dabacar care ar dori să vă mulțumesc pentru proiectul de aviz. Știe exact care sunt problemele Singurul uh, document uh, relevant este studiul din ianuarie 2012 al Departamentului de Politici ale Parlamentului European. Studiul este foarte concis, dar este foarte interesant și ca atare nu ar trebui ca în acest aviz să facem o trimitere la unele lucruri care apar în acest studiu? Asta este una din întrebări. Deși studiul este interesant uh, pentru IMCO, domnul de Dabacăr crede că am putea folosi o parte din aspectele studiului în avizul uh, ECON. Putem stimula și cercetări suplimentare în ceea ce privește implementarea uh, Uh, directivei privind creditele de consum și a consecințelor. Și aici are niște întrebări la care ar dori să răspundă. Care este costul implementării acestei directive, în primul rând? Costul este reflectat într-o creștere a uh, costurilor pentru consumatori? În al doilea dor, foaia de informație standard pentru informarea consumatorilor a dus la mai multă înțelegere din partea consumatorilor sau la mai puțină? În al treilea rând, există mai multe împrumuturi eh, transfrontaliere ca urmare a directivei? În ceea ce privește proiectul de aviz, eh, domnul de Bacăr are câteva îngrijorări în ceea ce privește acel termen limită de 5 ani pentru creditele de consum, ceea ce este neacceptabil pentru că asta ar trebui să fie subiectul negocierilor dintre consumator și instituția de credit. Plus că limitarea în timp a creditului de consum va duce la o rată mai mare uh, Uh, de plătit și asta înseamnă că creditul va fi disponibil doar pentru persoanele bogate, mai ales atunci când facem trimitere și la acest uh, prag de 75.000 de euro care nu poate fi plătit înapoi, rambursat în 5 ani. Uh, Alnatul 2 spune că consumatorul ar trebui să știe în avans cum va fluctua cursul de schimb, ceea ce este absolut imposibil. Și alinatul 4 pune probleme. În primul rând, uh, creditele de consum care sunt garantate cu casa, cu locuința uh, persoanei împrumutate vor intra în acordurile uh, viitoare legate de proprietățile rezidențiale și, în al doilea rând, este adecvat să facem o discriminare împotriva familiilor care au un singur salariu, pentru că acum avem din ce în ce mai multe familii care au un singur părinte, deci cu părinți unici. Uh, domnul De Bacăr uh, vă mulțumește pentru acest proiect de aviz și așteptă cu interes să lucreze cu noastră în săptămânile viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Din păcate, trebuie să ne oprim uh, aici cu această discuție. Termenul de punere a amendamentelor o să fac câteva observații scurte, dar în primul rând aș dori să vă spun termenul pentru depunerea amendamentelor este 12 aprilie. Luarea în considerare a amendamentelor va avea loc pe 7 mai, deci 12 aprilie pentru amendamente. Și ca răspuns, doamnă Swinburne, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește pericolul acestei a patra recomandări în ceea ce privește familiile cu un singur venit cărora să nu li se mai permită să garanteze împrumutul cu o locuință. Pe mine m-au impresionat cazurile pe care le-am văzut atunci când uh, familiile au ajuns în stradă din cauza faptului că băncile au confiscat locuințele și le-au scos pe piață. Asta m-a impresionat și am încercat să opresc acest uh, lucru, dar sunt pregătit să discut cu dumneavoastră pentru a găsi o cale Domnule Schmidt, bineînțeles, putem să discutăm pe marginea termenului și uh, vreau să preluăm o parte din uh, recomandările studiului pe care să le introducem în aviz, dar mă așteptam ca raportorul să facă, practic, uh, să preia aceste recomandări. Dar putem și în avizul nostru să facem acest lucru atâta vreme cât nu avem în acest moment un proiect de raport. Sunt de acord și cu domnul Gingold calculul uh, modul în care se poate modifica rata de dobândă este foarte interesant și, uh, și foarte dificil și Comisia Europeană are datoria de a efectua un studiu pe această temă. Din păcate, Comisia Europeană va, se va ocupa de asta de-abia anul viitor. Următoarea reuniune are loc pe 12 aprilie 2012 între 9 și 12.30. Doamna Swinburne, îmi cer scuze, noi, ca grup foarte mic, avem foarte mult de lucru în următoarele săptămâni și mă întreb dacă e vreun motiv pentru care ne grăbim așa. E posibil să prelungim termenul de depunere a amendamentelor, având în vedere că deocamdată nu avem un raport în comisie? Intervenția președintelui fără microfon. Și acum dăm pauză până la ora 5.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

um, quiet please, quiet please. I'm sure... Faceți, vă rog, liniște. Sunt sigură că aveți multe întrebări, așa că cu cât începem mai repede, cu atât mai bine. Bun venit tuturor! Presupun că sunt și câteva formalități de îndeplinit, adoptarea ordinii de zi, dacă nu există obiecțiuni o considerăm adoptată, așa că trecem direct la <clears throat> această reuniune a Troicăi împreună cu uh, Comisia, cu Comisia uh, Europeană, cu Comisia Econ și Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. Uh, salut toți participanții și pe um, oaspeții noștri, vicepreședintele Comisiei Europene, Oli Ren, domnul Jorg Asmussen, membru al uh, Comitetului Director al Băncii Centrale Europene și Paul Thompson, vice, uh, uh director adjunct al uh, Fondului Monetar Internațional, Departamentul pentru Europa și, desigur, salut pe toată lumea prezentă în sală. Cuvântul Troica poate avea un efect nedorit, să, să creeze o uh, imagine negativă a Uniunii și a instituțiilor sale. Nu asta ne-am propus, dar cu atâta atenție pe care o căpătăm din partea presei, s-ar putea să lăsăm și această impresie. Așa că profit de ocazie să invit Troica la acest uh, schimb de informații public care sperăm să contribuie la conștientizarea obiectivelor programului de, uh, uh, de, de recuperare economică pentru uh, Grecia. Programul e foarte strâns, am să permit vorbitorilor noștri să vorbească doar 10 minute, apoi vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri în care de asemenea vă voi cere să fiți foarte conciși. În primul rând îi dau cuvântul domnului Oliran. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnilor parlamentari, mulțumesc pentru ocazia pe care ne-ați acordat-o de a face acest schimb de opinii privind situația din Grecia și aș vrea să vă mulțumesc pentru întrebările care mi-au fost prezentate dinainte avem uh, răspunsuri uh, scrise pe care le-am uh, redactat împreună cu reprezentantul Băncii Centrale Europene, așa că pot să fiu destul de scurt. Criza din Grecia este o provocare enormă pentru societatea din acea țară, dar și pentru Uniunea Europeană. Este rezultatul politicilor irresponsabile aplicată timp de mai mulți ani, dar grație solidarității europene am putut să evităm criza socială, ceea ce ar fi fost uh, uh, și mai grav. Situația rămâne însă foarte grea în Grecia, mai ales pentru membrii cei mai vulnerabili ai societății. Comisia Europeană și această troică s-au concentrat asupra uh, sprijinului pentru Grecia, o restructurare a economiei și, am să, și crearea de locuri de muncă. Am să subliniez aceste principii, uh, crearea de locuri de muncă și creștere. Însă, măsurile acestea vor avea nevoie de timp pentru a da rezultate și nu ne îndoim de faptul că nu vom avea nici creștere, nici uh, creare de locuri de muncă fără corectarea dezechilibrelor uh, economice. Haideți să ne amintim de unde am început și unde suntem în momentul de față. Nu am fi avut această întâlnire astăzi dacă politicile de, uh, de redresarea economică în Grecia ar fi dat uh, uh, rezultate. Grecia a înregistrat un deficit al contului curent de 18% din PIB în do- față de 2009, uh, când deficitul era de 16% din PIB. Grecia și zona euro s-au aflat în pragul unei catastrofe. Acest aproape faliment a făcut ca Grecia să ceară ajutorul și în aprilie 2010 acesta a început să fie acordat. La cererea uh, Greciei, Comisia Europeană Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional au încercat să readucă Grecia pe uh, calea unei uh, uh, redresări durabile. Până acum au fost deblocate 260 de miliarde de euro, iar sectorul privat a contribuit cu încă 100 de miliarde, aceasta fiind valoarea nominală a uh, investițiilor. Grecia are acum, grație acestor investiții, uh, ocazia să își reducă deficitul de la 160 la 100 uh, la 116 la 100. iar această uh, ocazie trebuie folosită de guvernul grec. Această dovadă de solidaritate fără precedent a dovedit că există un angajament politic clar din partea guvernelor și a parlamentelor naționale din zona euro de a acorda Greciei timpul și mijloacele să uh, se vindece, să-și vindece problemele economice. Nu este corect, nu este just să acuzăm uh, pentru problemele, uh, să acuzăm pe cineva pentru problemele uh, Greciei sau să refuzăm ajutorul. Trebuie să recunoaștem progresele pe care le face Grecia. Comisia a recunoscut public că Grecia a făcut pași importanți în reducerea fiscală și în tot acest interval Troica a sprijinit Grecia, chiar deși uh, țintele fiscale pentru 2010 și 2011 nu au fost atinse în totalitate. De asemenea, statele membre ale zonei euro au uh, decis să extindă în timp și uh, în volum sprijinul financiar pentru Grecia actualul ritm al reformelor este încă departe de a fi suficient pentru ca finanțele publice din Grecia să devină uh, sustenabile sau ca uh, Grecia să redevină competitivă pe piața internațională. Această forță de intervenție pentru Grecia este resursa pusă la dispoziție de către Comisie uh, Uh, pentru autoritățile grece care doresc să construiască o nouă economie prosperă. Ea se ocupă de uh, asistența tehnică pentru administrația din uh, Grecia pentru că uh, autoritățile să poată pune în aplicare reformele necesare. Uh, cetățenii greci se vor bucura de servicii publice de o calitate mai bună, de un sistem de impozitare mai eficient și de un mediu mai favorabil pentru afaceri și investiții, care să ducă la o creștere durabilă. Programul dorește să ofere uh, echitate socială și se dorește, uh, de exemplu, prote- protejarea pensionarilor, se dorește maximizarea beneficiilor pentru cetățenii de rând, sistemul de impozitare a fost uh, uh transformat într-unul progresiv și pentru că și s-a constatat că evaziunea fiscală este uh, de o importanță majoră pentru sistem. Stimați colegi, Grecia s-a angajat să implementeze programul de reforme economice și ar trebui să uh, îi fie dată ocazia și uh, timpul necesar să facă acest lucru. Uh, și trebuie să învățăm o lecție importantă din problema Greciei. Există două călcâie ale lui Ahile. În primul rând, capacitatea slăbită a administrației grecești care a făcut ca reformele să nu poată uh, demora în timp util și, în al doilea rând, lecția solidarității politice uh, care ne-a permis să uh, mobilizăm resursele necesare în timp foarte scurt. Facem în continuare acest lucru pentru a sprijini administrația greacă care își consolidează capacitățile dar mai există un punct slab, lipsa de unitate politică, care deși s-a îmbunătățit pe, uh, în ultima perioadă, continuă să uh, afecteze stabilitatea societății grecești. Și v-aș mai spune ceva în legătură cu um, acest program. El este un program de reforme economice pentru Grecia și un program care îi aparține Greciei. Troica a sprijinit, uh, a depus uh, eforturi în sensul proiectării acestui program, în sensul implicării uh, actorilor privați și în mod indirect motivare, să motiveze contribuabilii să monitorizeze aplicarea acestei reforme, astfel încât ea să aibă rezultatele dorite. Troica poate sprijini, facilita și permite anumite lucruri, dar până la urmă grecii înșiși trebuie să acționeze pentru a-și reforma țara și să-și asume răspunderea pentru uh, succesul acestui program. Mulțumim foarte mult! Mulțumim și pentru respectarea timpului de uh, vorbire. Aș vrea pe cei prezenți în sală să nu se ridice în picioare în fața vorbitorilor ca să nu fiu nevoită să evacuez pe nimeni din sală. Mulțumesc. Stimată președintă, stimați membri ai Parlamentului European, mă simt onorat să mă aflu aici, alături de colegii mei și prietenii mei, Oli și Paul. Cred că ajustarea economică a Greciei și implicările sociale ale acestea sunt uh, ceva dureros. Nu există niciun dubiu în această privință. Întrebarea e cum a ajuns Grecia în această situație și care e alternativa acum. Efectele ajustării ne arată care e, de fapt, deze- dezechilibrul macroeconomic care s-a acumulat timp de mulți ani în Grecia. Economicile politice și fiscale nu au fost bune. Aceste politici au dus la faptul că sustenabilitatea datoriei publice a fost uh, afectată. Nu programul de ajustare duce la acest declin în PIB care se înregistrează acum. Situația economică de acum e o corectare de neevitat a acestui vid care s-a tot creat până în anul 2009. Există vreo alternativă la acest program de ajustare? Noi credem că nu ajutăm Grecia prin a crea niște ajustări false, așteptări false. Grecia face față cu greu constrângerilor financiare și pentru unele și mai mari decât cele de acum, i-ar fi și mai greu. Există doar o singură cale de urmat. Trebuie să fie restaurată sustenabilitatea fiscală și competitivitatea. Astfel se va ajunge din nou la o creștere durabilă. Însă e nevoie de perseverență. E nevoie de perseverență pentru consolidarea fiscală, pentru implementarea reformelor structurale de care e nevoie și pentru abordarea slăbiciunilor din sectorul bancar grecesc. Eforturile luate de guvernul grecesc și sacrificiile pe care le îndură grecii până acum sunt unele foarte mari însă mai, este, mai sunt multe de făcut. Nu e niciun secret că acest program are niște riscuri de implementare foarte mari. Operarea de schimb al, de da, îndatorare a fost una de succes. Există o previziune de durabilitate. Rata PIB-ului ar putea să ajungă la 116% în 2020, însă totul depinde de o condiție cheie, și anume, Grecia trebuie să implementeze în totalitate programul. Există o dinamică foarte sensibilă în acest sens. Procesul de privatizare prea încet, reformele structurale prea lente ar putea să ducă la o creștere economică foarte slabă și din nou la afectarea sustenabilității datoriilor. Voi trece acum la trei uh, părți importante ale programului. Ajustare fiscală, competitivitate și chestiuni legate de sectorul financiar. Ajustare fiscală. Autoritățile grecești și poporul grecesc merită să fie salutați pentru ceea ce au făcut în ultimii doi ani. Deficitul a fost redus cu 6,2% din PIB din 2002, adică de la 16% la 9%. Totuși, mărimea guvernului e prea mare față de capacitatea pe care o are Grecia de a genera și de a colecta venituri fiscale. Calitatea ajustă, ajustării fiscale e una mixtă. Reformele au încercat să se adreseze șomajului crescut din Grecia și sistemului de pensii nesustenabil de acolo. Pe de altă parte, ajustarea fiscală a constat într-o creștere a taxelor. Privind spre viitor, progres în consolidarea fiscală înseamnă și implementarea reformelor structurale. Trebuie să fie închis acest vid fiscal între 2013 și 2014 în ceea ce privește PIB-ul. Guvernul și-a luat acest angajament în cadrul programului fără bunăvoința guvernului și fără abilitatea acestuia de a pune în aplicare reformele fiscale, o asemenea ajustare nu s-ar putea înfăptui cer politicii, clasei politice greșești să susțină aceste reforme politice. Dacă nu, reformele structurale de care e nevoie pentru a acoperi aceste viduri ar putea să nu își atingă țelul. Oli a vorbit și despre următorul aspect, cum ne putem asigura că această povară de ajustare este împărțită echitabil. Calea cea mai bună e prin reforme în ceea ce privește impozitele. Ce s-a făcut până acum a fost mai degrabă dezamăgitor. Grecii bogați contribuie foarte puțin la acest efort de ajustare și asta din cauza evaziunii fiscale într-o anumită măsură. Trebuie să se lupte împotriva evaziunii fiscale. Trebuie să fie crescute veniturile, dar trebuie să fie crescută și acceptabilitatea socială a programului de ajustare. Să trecem la competitivitate. Au existat anumite îmbunătățiri în acest domeniu sub program, dar totuși suntem departe de ceea ce ne dorim. Grecia cunoaște un vid de competitivitate față de ceilalți parteneri comerciali. Și aici vedem că există întârzieri în reformele structurale și cele care țin de piața muncii. Închiderea acestor viduri, rămânând în același timp și în zona euro, ar duce la o evaluare internă mai pronunțată. Cum se poate face așa ceva? Cum se poate opri această tendință de creștere foarte mare a șomajului? E nevoie de investiții în sectorul privat. Acesta e un element important pentru strategia de a accelera această evaluare internă în cadrul zonei euro. Aceste reforme nu sunt populare, însă nu pot fi ocolite dacă ne dorim să existe o bază pentru competitivitate și pentru creștere și reducerea șomajului. Acesta nu este singurul domeniu în care e nevoie de, de, deci- de, de acțiuni hotărâte. E nevoie de o liberalizare a piețelor produselor și serviciilor, de exemplu în acele profesii foarte închise. Bunăvoința politică e foarte importantă. Un al treilea punct, recapitalizarea băncilor. Grecia trebuie să abordeze situația sectorului bancar de acolo. Majoritatea băncilor grecești sunt subcapitalizate. Băncile care sunt văzute ca, ca fiind viabile vor fi recapitalizate. Unele vor fi recapitalizate prin intermediul fondului de stabilitate financiară. Băncile care sunt neviabile vor fi dizolvate. E foarte important ca cele 25 de miliarde pentru acest scop să fie folosite astfel încât să existe o injecție de capital pentru băncile grecești. Această recapitalizare a băncilor ajunge la suma de 50 de miliarde de euro. Acest proces va fi unul care va fi foarte mult crescut. Permiteți-mi să închei prin a da un mesaj de speranță. Da, medicamentul e unul amar, însă pacientul poate și își va reveni dacă urmează tratamentul. Privind la experiențe din trecut, experiențe de, su- de succes în ceea ce privește ajustările fiscale în alte țări europene, putem să vedem că nu e o luptă pierdută. Cu toate acestea, există o precondiție astfel încât ajustarea să își atingă scopul. Clasa politică e importantă. Populația din Grecia nu suportă toate aceste eforturi pentru a mulțumi Troica sau pentru a mulțumi pe X sau Y din zona euro. Trec prin acest program de ajustare pentru binele lor și de aceea responsabilitatea politică e importantă și e un factor cheie. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte, și acum îi dăm cuvântul domnului Paul Thompson. Uh, mulțumesc, doamna președinte, stimați deputați. Vă mulțumesc că mi-ați acordat ocazia de a vă vorbi despre ceea ce se întâmplă cu Troica în Grecia. O să încep cu o scurtă observație legată de primul program într-adevăr, a avut probleme în, la început în anumite domenii, dar acum există o tendință și în Grecia și în afara Greciei de a scăpa din vedere faptul că Grecia a înregistrat progrese, pentru că Grecia în sfârșit și-a asumat controlul finanțelor uh, publice având în vedere că s-a făcut o reducere de la 15% și jumătate la 9% și jumătate din PIB, acest lucru este impresionant. Foarte puține țări au reușit așa ceva, mai ales într-o perioadă în care economia s-a redus cu 10%. Această ajustare a fost într-adevăr făcută pe, din cauza unor măsuri care au necesitat uh, sacrificii considerabile din partea cetățenilor eleni. Deci să spunem foarte clar, Grecia a evoluat mult, mai are multe de făcut, dar a reușit să înregistreze multe succese în primul program. Și trec acum la acest al doilea program nu sunt de acord cu cei care spun că noul program înseamnă doar austeritate să se concentreze pe creștere și pe crearea de locuri de muncă și o să revin la asta, dar o să încep cu partea fiscală a programului. Cu un deficit de aproape 10% din PIB și cu un nivel înalt de îndatorare, Grecia are o poziție fiscală nesustenabilă. Nici o țară nu a reușit până acum să aibă o creștere economică susținută cu acest gen de deficit. Tocmai de aceea, creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor trebuie să rămână un obiectiv al politicilor economice. Din acest punct de vedere, suntem perfect de acord cu cei care spun că nu se mai pot crește nivelurile de impozitare și nu se mai pot nici scădea ă, toate pensiile și salariile. Pentru a face progrese în continuare, așa cum a spus și domnul Asmussen, ă, Grecia trebuie să facă reforme fiscale structurale. Pe partea de venituri, de încasări, asta înseamnă că Grecia trebuie să registreze progrese în combaterea evaziunii fiscale. Acest lucru este cheie pentru distribuirea corectă a poverii fiscale și este cheie și pentru acceptabilitatea socială a programului. Fiecare trebuie să-și plătească contribuția corectă. Acesta este un domeniu în care programul a dezamăgit până acum, într-adevăr, și cred că există riscul ca programul să uh, fie un eșec dacă nu ne descurcăm mai bine aici. O să merg atât de departe să spun încât că Grecia nu poate să ofere sprijin social uh, uh, suficient cetățenilor fără a rezolva problema evaziunii fiscale. În ceea ce privește cheltuielile, reformele structurale necesită îmbunătățirea transferurilor sociale. Dacă ne uităm la motivele creșterii deficitului, o parte din aceste motive au fost cauzate de creșterea transferurilor sociale, care reprezintă aproximativ jumătate din totalul cheltuielilor. Deci trebuie să fim siguri că aceste transferuri sociale sunt îndreptate către cei care au nevoie de ele. Acest lucru trebuie să fie făcut într-o manieră responsabilă din punct de vedere social. Apoi, trebuie să pună accentul pe reforma structurală în uh, sectorul public prin reducerea dimensiunilor guvernului, pentru că sunt prea mulți uh, oameni angajați, prea mulți funcționari publici și uh, acest lucru trebuie să fie rezolvat Oamenii trebuie să înțeleagă că o slujbă în administrația publică nu este, necesar, nu este mod necesar una pe viață. Uh, s-au făcut deja progrese, spre exemplu, în domeniul sănătății, dar altele, alte reforme sunt abia la început. Ca să vă răspund la unele din întrebări, într-adevăr, aici ne așteaptă în continuare reforme dificile și ar trebui să ne așteptăm la rezistență împotriva acestei uh, reforme da, și succesul nu este niciun fel garantat. Dar, având în vedere evoluția Greciei în ultimii doi ani, nu văd cum putem spune că autoritățile nu sunt hotărâte să reușească. Să trecem acum la problema creșterii economice. Ce face programul pentru a încuraja această creștere economică? Pentru ieșirea din uh, recesiune în 2011 nu s-a materializat, în principal pentru că nu am ajuns la masa critică de reforme structurale care au început să transforme climatul investițional. Acesta este un domeniu cheie unde programul a dat greș și aceasta este cea mai mare provocare pentru implementarea noului program. S-a pus o întrebare legată de programul de investiții publice, dacă acesta ar putea sau nu să ajute creșterea. Dar acest lucru nu ține de guvern, acest lucru ține de economie, de comerț. Ceea ce ar putea face comerțul pentru a crește investiții, ar fi să crească investițiile în infrastructură, dar finanțele publice sunt deja întinse la maximum și tocmai de aceea trebuie să ne concentrăm asupra privatizării acestor sectoare pentru a asigura investiții private în infrastructurile de rețea. Uh, de asemenea, s-a pus întrebarea dacă se pot folosi uh, fondurile de privatizare pentru acest lucru, dar fondurile de privatizare sunt deja incluse și folosite la maxim în program. Deci fondurile au fost deja alocate pentru ceva și din moment ce există ținte ambițioase, nu putem face mai mult decât uh, ne cere programul. Deci, ce face programul pentru a încuraja creșterea și investițiile? Am estimat că există o discrepanță de competitivitate de aproximativ 15% și uh, Grecia trebuie să închidă această, acest gol. Având în vedere că este membra a zonei euro, acest lucru va avea nevoie de o evaluare foarte clară și principala concentrare a reformelor uh, recent a fost pe piața muncii pentru a realinia uh, locurile de muncă în uh, întreprinderile particulare. Și credem că acest lucru este extrem de important pentru a ne asigura că peste un an, un an și jumătate, vom asista la o expansiune a uh, exporturilor care să contracareze uh, problemele cu care se confruntă Grecia în acest moment. Pentru că tot avem o contracție, o contractare a PIB-ului și a uh, locurilor de muncă și a salariilor și ajustarea se face printr-o creștere a productivității elene. Există un potențial semnificativ de productivitate care este prezent în uh, economia elenă și programul include multe măsuri pentru a face acest lucru. Una dintre măsuri este să ne să asigurăm liberalizarea pieței de servicii, ceea ce va asigura că reducerea uh, salariilor se traduce și în prețuri mai mici, ceea ce va duce la o redresare economică mai rapidă. Uh, Există măsuri de reducere a birocrației, de reducere a corupției, de a reforma sistemul judiciar. Programul este plin de măsuri pentru îmbunătățirea productivității și reinstaurarea creșterii. Autoritățile s-au angajat să facă reforme în toate aceste domenii, dar mai trebuie să facă reforme și în afara pieței muncii. Și, încă o dată, acesta este un domeniu unde se vor confrunta cu rezistență din partea celor interesați. Aceasta va fi principala țintă a reformei pentru a merge mai departe. Nu există un leac universal, nu există un program unic, un program unic de, un, de investiții. Avem un front larg și toate aceste măsuri sunt incluse în program. Foarte pe scurt o să vorbesc și despre analiza sustenabilității datoriei publice, pentru că vorbim de 216% grad de datorare, ceea ce este foarte mult și asta înseamnă că Grecia va rămâne îndatorată și în următorul deceniu și nu prea are spațiu de manevră pentru privatizare și uh, nici pentru aceste reforme structurale care sunt cheia programului. Tocmai de aceea am spus că această analiză arată că există niște riscuri în Grecia și că Grecia în implementarea acestui program. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că, că ați respectat timpul alocat. Trecem acum la a doua parte a întâlnirii noastre, care este sesiunea de întrebări și răspunsuri. Așa cum Sharon Bowles uh, a anunțat, suntem sub presiunea timpului, așa că vă voi fi recunoscătoare dacă vă veți uh, rezuma la intervenții scurte. Vom începe cu un prim grup de patru întrebări. Jean-Paul Gozes are două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor. Vorbim despre cheltuielile publice ale Greciei, de problemele fiscale, de acumularea datoriilor, de imposibilitatea guvernului de a returna datoria și la, despre situația pe care o cunoaștem foarte bine, aș vrea să vă pun trei întrebări. Una fiecare dintre dumneavoastră. Domnul Rasmussen, care a vorbit despre uh, un aspect uh, care mi se pare neobișnuit. Uh, el a spus că, că apreciază capacitatea Greciei concret de a se transforma pentru a redeveni competitivă, pentru a uh, creștere economică și să pentru a-și plăti datoriile. Cum vedeți acest lucru posibil dacă următoarele alegeri uh, legislative nu vor acorda o majoritate suficientă partidului care s-a angajat să pună în aplicare acest uh, program. Pentru domnul Thompson, are Troica mijloacele și puterea suficientă pentru a, a readuce Grecia pe linia de putere și care este nivelul guvernamental al dialogului cu Troica Uh, prin reprezentanții aflați în teren. Și pentru domnul Ren, să știți că eu nu împărtășesc analiza dumneavoastră um, privind um, Grecia care pune în pericol zona euro și mă întreb de ce aceste servicii cheltuie atâta energie, atâta uh, timp pentru a uh, pune în aplicare măsuri care figurează în pachetul de două măsuri în scopul asigurării uh, unei protecții juridice a statelor uh, aflate în uh, dificultate, în loc să se asigure că avem un regim care să anunțe din timp o criză, precum cea care s-a întâmplat în Grecia și care să permită piețelor să afle din timp situația uh, în care își vor desfășura activitatea. Mulțumim, domnule Gozes. Robert Gomez, două minute. Goebbels. Troica a impus societății grecești o devalorizare internă, reducerea salariilor și beneficiilor sociale, însă nu, nu s-a stabilit și un termen inflația a crescut datorită creșterii TVA, grecii au uh, o putere de cumpărare în scădere și uh, acest uh, lucru nu se vede doar pentru că uh, deficitul PIB-ului a făcut să crească în mod automat uh, datoria. Conform raportului instituțiilor noastre, Troica se îndoiește de eficacitatea propriilor propuneri. Și acum am să vorbesc în engleză. Fondul Monetar Internațional vorbește de recesiune care ar fi fost mai profundă decât se anticipase. Comisia uh, spune că uh, devalorizarea trebuie contracarată prin măsuri inovatoare care să uh, facă ca PIB-ul să-și revină în anii următori. Dar aceste măsuri nu ar, fi, uh, nu ar avea același succes în domeniul creșterii economice și creării de locuri de muncă. Dacă vrem să ducem țara pe linia de plutire, trebuie să, proiect, să uh, proiectăm un amestec ingenios de politici fiscale și uh, stimulente economice. Și ajungem astfel la dimensiunea esențială a creșterii. Sunteți uh, de acord cu declarația făcută în acest sens de domnul Juncker, șeful Eurogrupului? Domnul Pac, ca membru al acestei comisii am auzit multe despre partea financiară, despre economie, însă am auzit mult prea puține despre șomaj și în cadrul pachetului cu șase măsuri legislative am auzit că acesta trebuie să ducă la împiedicarea unor noi greutăți. Însă acum trebuie să repet următoarele. E târziu, s-a s-a reacționat foarte târziu, s-a vorbit târziu despre creștere și scăderea șomajului și de aceea s-a pierdut foarte multă încredere. Ați încercat să recâștigați încrederea piețelor, însă în acest timp ați pierdut încrederea populației și în special a tinerilor. Există un șomaj foarte ridicat, mai ales între tineri și vorbim deja despre o generație care nu mai are nicio șansă. Așa ceva e inacceptabil. Situația din Grecia este una foarte dificilă socială. Parlamentul European a vorbit la început foarte mult despre economisire, a luat măsuri astfel încât tinerilor să li se dea noi competențe, să li se ofere o șansă tinerilor. S-a făcut și o propunere de o garanție pentru tineri ca cel târziu după șase luni un tânăr să primească, să beneficieze de recalificare sau de un post de muncă. Comisia a a țintit uh, șase state membre, printre care și Grecia. E un raport care conține toate aceste subiecte și aș vrea să știu care e situația cu acest raport, ce fel de măsuri putem lua pentru că timpul ne presează, cum stau lucrurile cu un nou program de creștere ce se poate face pe termen scurt și apoi pe termen lung în ceea ce privește proiectele economice. În primul rând sunt foarte importante măsurile pentru tineri, astfel încât aceștia să intre pe pe piața muncii, pentru că Grecia se confruntă acum și cu probleme în ceea ce privește imigrația. Mulțumesc ultimul orator din acest uh, grup, în numele socialiștilor, doamna Silvana Rapti. Aș vrea să vă urez și eu bun venit, uh, domnul și domnilor, la această ședință. Vă arăt o monedă de un euro. Pe, de o, pe o față a monedei avem austeritate și reduceri, pe cealaltă față avem locuri de muncă. Până acum, ați vorbit, ați propus soluții numai în legătură cu măsuri de austeritate și cu reduceri. Nu ați ținut cont de cei care muncesc. Ministerul Muncii din Grecia ne-a dat o cifră ieri, 4.000 de oameni nu sunt plătiți pentru că lucrează în IMM-uri care sunt, uh, pentru moment, în dificultate financiară. Iar inspectorii de muncă au uh, făcut preziceri uh, pentru 2012 și au uh, spus că uh, condițiile de muncă vor fi din ce în ce mai uh, grele, numărul de contracte de uh, lucru cu timp redus a s-a dublat și șomajul la rândul tinerilor este în creștere. Vreau să vă întreb ce măsuri credeți că puteți lua pentru a vă asigura că se face ceva pentru remedierea acestei situații. Și încă ceva, încă o întrebare, vorbeați despre un pacient. Ce face doctorul? Îi dă un pachet de austeritate, o dietă acestui pacient, dar nu vă îngrijorează faptul că aceeași pastilă de austeritate ar trebui dată și altor uh, pacienți europeni, precum Spania și Portugalia? Aș vrea să știu cum comentați uh, această situație. Da, mulțumesc. Acum am să dau uh, cuvântul uh, celor trei reprezentanți ai Troicăi pentru a răspunde câte patru minute fiecare. În primul rând, Oli Ren. Vă mulțumesc pentru această dezbatere de fond cu întrebări foarte pertinente. Am să încep cu o chestiune care mi s-a adresat uh, personal. Domnul Gozes m-a întrebat uh, în legătură cu capitolul 11 și um, cu implicarea și în legătură cu implicarea sectorului privat, cum ar trebui să se organizeze acesta în cazul restructurării datoriei. Înțeleg uh, raționamentul și motivațiile noastre. Doriți să protejați contribuabilii și să reduceți uh, povara fiscală, dar aș sublinea că ar trebui să existe un sistem instituționalizat pentru implicarea sectorului uh, privat în mod aproape automat în uh, elaborarea legislației. Per, uh, riscăm un risc real de contagiune. Am văzut acest lucru în octombrie 2010 și după aceea când program, când programul a uh, inclus uh, în mod decisiv sectorul privat în uh, programul de restructurare. Grecia este un caz unic, excepțional și acest lucru s-a subliniat adesea de către Comisie de Consiliul Uniunii Europene și acțiunile noastre au dovedit că Grecia este într-adevăr un caz unic și special. În acest context am decis ca pe bază benevole să uh, se recurgă la acest uh, proces de uh, reducerea deficitului prin contribuția de 100 de miliarde a uh, sectorului privat, cea mai mare restructurare a datoriei interne din, uh, din istorie. Domnul Goebbels a vorbit despre consolidare și creștere. Părerea noastră este că măsurile de consolidare nu subminează creșterea economică, măsurile în, care stimulează această creștere. Însă Grecia se află într-o criză de competitivitate, uh, productivitatea este scăzută și există uh, dezechilibre majore în balanța externă. Se știe de asemenea ce probleme mari sunt în sectorul fiscal. Deficitele sunt enorme și Grecia trebuie să lupte pe ambele fronturi în același timp. Este nevoie de această luptă și de aceea programul a fost uh, proiectat astfel încât să se orienteze și pe consolidare și pe măsuri de stimulare a creșterii pentru a sprijini Grecia în atingerea obiectivelor sale de a încuraja creșterea economică, Comisia a creat anul trecut această echipă de uh, intervenție care uh, uh, și-a extins între timp operațiunile, activitatea sa de bază fiind asistența tehnică și Uh, împărtășirea expertizei din partea statelor membre și a Fondului Monetar Internațional, ca și altor instituții internaționale financiare. Uh, e vorba de asistență tehnică pentru lupta împotriva evaziunii fiscale, nu doar în ceea ce privește colectarea impozitelor, ci și în ceea ce privește um, echitatea socială a acestui program. lucrăm împreună cu administrația publică din Grecia, nu doar pentru a reduce birocrația, ci și pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, pentru a-l face pentru a încuraja uh, economia grecească din, dintr-un punct de vedere sus, într-un mod sustenabil. Mulțumim, domnule comisar. Acum domnul Rasmussen, patru minute. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru întrebări. Domnule, domnul Gozes a pus o întrebare legată de creșterea Greciei. Cum poate să crească Grecia din nou dacă acest lucru e posibil? Putem spune da, există o șansă ca programul să funcționeze. Avem vreo garanție că acest program va funcționa? Nu. Un program poate să funcționeze dacă este pus în aplicare 100% în întregime pe întreaga perioadă a programului. Acest lucru este posibil doar dacă există o uh, Um, asumare clară a programului în întregul spectru politic grecesc. Aceasta e diferența pe care o putem vedea până acum dacă e să comparăm cazul Greciei cu cel al Portugaliei sau Irlandei, unde există acest sprijin politic de a lua, de a face măsurile necesare. Ci e clar nevoie de acest element. Dacă așa vor sta lucrurile, atunci scenariul de bază pentru economie este unul real și atunci ne-am așteptat să există o creștere orizontală în 2013 și apoi, într-adevăr, să se îndrepte în sus în 2014. M-ați întrebat ce se întâmplă dacă programul dă greș. Aș prefera ca în stadiul incipient al proiectului să se facă tot ce se poate face astfel încât primul plan, planul A să funcționeze și nu să ne și gândim la planuri alternative. Trec acum la întrebări. Da, programul vede o schimbare în ceea ce privește cum este structurată, cum este generată cererea în Grecia. Am spus și până acum că se bazau mult prea mult pe consum bazat pe credite. Acum programul încearcă să facă o schimbare spre o creștere mai axată pe export. M-ați întrebat dacă am fi de acord cu cele exprimate de domnul Juncker și că e nevoie de un mix între consolidare fiscală și măsuri pentru creștere. Cum aș putea eu să nu fiu de acord cu domnul Juncker? Sunt sigur că Jean-Claude Juncker știe că acest program încă de la început avea doi piloni, consolidare fiscală și creșterea competitivității. Prin acestea să se creeze mai apoi creștere și locuri de muncă. Apoi, a treia și a patra întrebare aveau de-a face cu piața muncii și cu ceea ce se va întâmpla pe termen scurt. În ceea ce privește creșterea, eu cred că programul va reuși să stabilizeze situația de pe piața muncii în anul 2013 și că șomajul ar putea să înceapă să scadă începând cu anul 2014. Cred că trebuie să fim cinstiți. Consolidarea fiscală de care e nevoie, pe termen scurt, e negativă în ceea ce privește creșterea. Și putem să vedem acest lucru în diferitele programe de ajustare din această lume. Însă întrebarea e care e alternativa. Dacă situația datoriilor e una nesustenabilă, așa o văd investitorii, e nevoie de consolidare, pentru că dacă nu, niciodată nu se va recâștiga încrederea participanților pe piață și a investitorilor și fără ei nu există creștere. Așa că pe termen scurt există un efect negativ, însă pe termen mediu reformele vor da roade. Mulțumesc, domnul Paul Thompson. On the... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește Troica, Aș dori să spun următoarele. Ne întâlnim cu cei din Ministerele, de, Ministerele Finanțe, cu Banca, Gre- cu Banca Greciei și cu toți ceilalți. Însă, Troica, în același timp, își dorește să ofere asistență tehnică. Nu trece o săptămână în care să nu trimitem experți în Grecia care lucrează alături de experții greci pe niște chestiuni foarte tehnice pentru consolidarea instituțiilor și așa mai departe. E un punct în care, uitându-ne înapoi, am fi putut să lucrăm mai bine. Cu toții ne dăm seama că capacitățile administrative din Grecia de implementare a reformelor sunt mai slabe decât ne așteptam noi. E nevoie să fie construite asemenea capacități. Reformele trebuie să fie mai bine ierarhizate. Și cred că toate acestea le puteți vedea în noul program. Înțelegem că Grecia trece din punct de vedere social printr-un proces foarte dureros și foarte dificil. Însă, din această perspectivă, toate acestea se întâmplă cu toate că Grecia primește de la partenerii europeni, de la statele membre, de la Banca Centrală Europeană, de la FMI, asistență la o scară care depășește ceea ce facem noi în circunstanțe normale. Vorbim de o scală excepțională și dacă vorbim despre sume și despre durată. Cu toate acestea, există această ajustare dureroasă prin care Grecia trebuie să treacă. Deși se se dau atâtea resurse pentru a amortiza cumva această durere, totuși situația e una dureroasă. Grecia nu poate să acționeze altfel decât așa dacă ne dorim să vedem un progres rapid, atunci trebuie să vedem reformele pe care le-am cerut pentru creștere economică. A fost o întrebare legată de salariul minim și șomajul în rândul tinerilor Salariul minim a crescut cu 16% până în 2009. Cam tot acest salariu minim în Grecia e cam 50%, cu 50% mai mare decât în Portugalia și cu 40% mai mare decât în Spania. Și e de 5 ori mai mare față de țările balcanice, cum ar fi în România sau în Bulgaria. Realinierea salariului minim cu Capacitatea de producție a companiilor e un factor cheie, astfel încât aceste companii să poată să angajeze mai mulți oameni tineri și să înceapă să abordeze acest nivel total uh, nemulțumitor de șomaj în rândul tinerilor. Programul nu ține doar de reducerea salariilor și am mai spus acest lucru. E vorba de realocarea, pro, realocarea resurselor, astfel încât să fie deschis poten, potențialul Greciei pentru creștere. Programul are foarte multe măsuri în acest sens și vă invit să le consultați. Dacă observați că lipsește ceva, un domeniu care nu a fost adresat, atunci puteți să ne semnalizați acest fapt. Mulțumesc. Ajungem acum la a doua tură de întrebări și răspunsuri. Un minut fiecare vorbitor. Începem în numele Comisiei Economice și Monetare din partea altă, Teodoros Schilakakis. Mulțumesc. Se vorbea aici despre dimensiunea uriașă a guvernului, dar majoritatea uh, grecilor lucrează în sectorul privat. Credem că noile impozite introduce încearcă să uh, lupte cu evaziunea fiscală. Dar vedem că în continuare oamenii se pensionează de vreme, la 50 și ceva de ani, la recomandarea Troicăi iar oamenii încă sunt angajați în uh, sectorul uh, public. Această sarcină disproporționată și neplata obligațiilor uh, către stat, odată cu scăderea produsului intern brut, nu fac decât să agraveze situații. situația. Trebuie să facem ceva pentru a furniza locuri de muncă pentru greci și cred că ar fi nevoie de un plan uh, de genul planului Marshall. Iar cele două partide de la guvernare se acuză unul uh, pe celălalt în legătură cu noile uh, recrutări, mii de posturi create în sectorul uh, poștal în Grecia. Mulțumesc, doamna Jean Lambert, numele verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost foarte interesant să ascultăm uh, ceea ce s-a spus despre consolidarea capacității, pentru că unii dintre noi au îngrijorări legate de fondurile europene care le stau la dispoziție uh, grecilor și dacă există suficientă capacitate de absorpție pentru a prelua și a profita de toate aceste posibilități. Deci m-ar interesa un răspuns în acest sens. Uh, ați vorbit despre creștere și despre locuri de muncă. Cum ne putem asigura că uh, această creștere vine și cu un număr mai mare de locuri de muncă, pentru că creșterea nu este în mod necesar legată de o creștere uh, a, locurilor, a numărului de locuri de muncă. Și cum putem ajuta Uh, cum putem utiliza acest lucru pentru a rezolva alte probleme, cum ar fi uh, dezvoltarea energiilor regenerabile pentru a reduce importurile de uh, carburanți. Apoi putem vorbi despre reducerea evaziunii fiscale în domeniul privat și aș putea spune că nici în celelalte state membre nu toată lumea își plătește impozitele așa cum trebuie. Mulțumesc pentru uh, numele grupului ECR, Catherine Byrne. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vorbesc despre măsurile uh, care vorbeau despre stabilitatea financiară în Grecia. Înțeleg că 50 de miliarde de euro au fost puși deoparte pentru a ajuta băncile să facă față efectului uh, restructurărilor datorii, datoriei suverane și crizei uh, financiare. Și știm că IMM-urile și companiile mai mici sunt, vor fi motorul de creștere pe termen scurt, dar evident uh, este din ce în ce mai dificil pentru bănci să acorde, uh, să acorde credite. Ne puteți spune câte ceva despre măsurile care au fost implementate în conformitate cu Basel 3 și cu, credit, uh, cu directiva privind uh, creditele de consum pentru ca să ne asigurăm că grecii pot face acest lucru fără să-și dezechilibreze bugetul. Mulțumesc în numele ITRE, Nadia Hirsch. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit despre șomajul tinerilor. Acesta este într-adevăr o problemă foarte mare în Grecia. Se află undeva la 50%. Vorbim de o întreagă generație. O generație care nu are formarea de care are nevoie pentru a avea un loc de muncă, iar această situație se va prelungi pentru următorii 20-25 de ani. E un subiect care va avea consecințe pe termen lung. Așa că vreau să vă întreb cum credeți dumneavoastră că se poate interveni. Antevorbitorii mei au vorbit despre IMM-uri și că aceste IMM-uri au nevoie de sprijin, sprijin la nivel european, să aibă acces la fonduri care pot să le sprijine. Însă și cofinanțarea poate să joace un rol important în acest domeniu și ar trebui să joace un rol important. Ce credeți dumneavoastră? Cum poate fi abordat acest subiect astfel încât să nu se piardă o întreagă generație în Grecia? Ultimul orator din acest grup, numele verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit că s-a vorbit despre Grecia și s-a spus, s-a vorbit despre lipsa de recunoaștere. În urmă cu doi ani, Grecia era la un pas de faliment. Restructurarea datoriei a fost ideea originală a Troicăi în Grecia și a fost cel mai mare act de irresponsabilitate al autorităților uh, europene și al Troicii. Și când v-am auzit astăzi, am avut impresia că suntem pe aceeași cale și negăm uh, realitatea. Domnule Rasmussen, uh, noastră nu ați făcut parte din uh, echipa inițială atunci, dar și dumneavoastră ați negat realitatea. Văd un plan foarte bine închegat, uh, cu ceea ce spuneți noastră că este un mic potențial de eșec, dar eu cred că uh, subestimați uh, uh, ideea. Eu văd că potențialul e foarte mare de eșec și întrebarea este ce măsuri uh, suplimentare ați uh, pus în program pentru a face față unor surprize neplăcute, cum ar fi lipsa de executare, ceea ce spuneți că a fost problema în trecut. Deci care este planul de rezervă în cazul în care uh, acest plan uh, dă greș? Sunt de acord cu dumneavoastră că um, Banca Centrală Europeană ar trebui să fie implicată, dar uh, noi, din păcate, nu prea avem încredere în dumneavoastră în acest moment. Mulțumesc! Uh, Acum, pentru a răspunde la întrebări, întâi Oli Ren, 4 minute. Sunt post by Madame Swinburne concerning... Încep prin a răspunde doamnei Swinburne care a vorbit despre recapitalizarea băncilor. Stabilitatea bancară a fost întotdeauna un element cheie al programului și doar în mediul unei stabilități financiare băncile pot să-și îndeplinească sarcina de a oferi credite economiei reale, în special IMM-urilor. și cetățenilor individuali. De la începutul programului, măsurile excepționale care au fost adoptate de Banca Centrală Europeană s-au asigurat că sistemul bancar LEN a avut suficientă lichidități și că unul din primele programe conține 10 miliarde de euro ca resurse pentru recapitalizarea bancară. Această sumă a crescut acum și a ajuns la 50 de miliarde de euro în uh, programul actual. Din punctul nostru de vedere, acest, uh, această sumă este suficientă pentru a ne asigura că băncile sunt recapitalizate în mod eficient și că vor putea trece peste recesiune și, de asemenea, vor trece și peste pierderile antrenate de sectorul privat. Mai mult, pe baza fondurilor structurale, un nou fond de garanție pentru IMM-uri a fost uh, lansat și această nouă facilitate va ajuta IMM-urile care au fost lovite în mod sever de criză să aibă acces la credite fără a crea riscuri suplimentare pentru statul elen. După finalul anului 2015, creditele disponibile totale care vor fi acordate IMM-urilor vor ajunge la aproximativ 4,3 miliarde de euro. Apoi, în ceea ce privește problema cofinanțării și a fondurilor structurale, vreau să vă spun că, în, ca urmare a inițiativei comisarului Ianes Han, o listă de 181 de proiecte prioritare care vor fi finanțate din fonduri structurale a fost uh, anunțată și decisă uh, în această lună. Uh, sumele acordate se ridică la 10 miliarde de euro și scopul este să stimulăm dezvoltarea prin, uh, fonduri, prin uh, fondurile structurale, concentrându-ne eforturile în proiectele care au un impact potențial major asupra creșterii și asupra creșterii locurilor de muncă. Asta înseamnă îmbunătățiri în domenii precum transport, energie și mediu, precum și turism și proiecte sociale. Nu există proiecte noi, ceea ce este util pentru că planul este deja făcut și acum așteptăm doar punerea în aplicare. Și asta înseamnă o parte colaterală a proiectelor, deși reprezintă mai bine de jumătate din fondurile disponibile. Autoritățile elene urmăresc acest lucru în implementare foarte atent cu sprijinul serviciilor Comisiei și uh, am uh, instaurat un uh, sistem de monitorizare specific. Primul raport de monitorizare este realizat chiar acum de autoritățile elene și ar trebui să vă parvină în curând. Vrem să vedem că inițiativa își îndeplinește într-adevăr scopurile și că se concentrează pe îmbunătățirea creșterii și uh, a numărului de locuri de muncă. Uh, Domnul Rasmussen, 4 minute. First to the question of public sector employment. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește uh, ocuparea în uh, sectorul administrației publice, într-adevăr, în primul program, uh, reducerea forței de muncă în administrație a fost mai mică decât uh, cea convenită în cadrul primului program. Și acum, cu al doilea program, am încercat să revenim pe drumul cel bun, astfel încât că trebuie să apară ajustare și aici, în uh, sectorul public. Este indispensabil prin comparație cu uh, partenerii europeni, sectorul public din Grecia este foarte mare. Ați vorbit despre recrutarea în sectorul public uh, înainte de alegeri. Eu, sincer, nu știam că se întâmplă așa ceva și nu pot să comentez pe această temă. Vorbiți despre un plan de tip Marshall. Uh, da, este nevoie de investiții, dar trebuie să vă spun foarte clar – pentru orice investiție uh, finanțată public nu mai există fonduri disponibile în program, pentru că Grecia are niște constrângeri bugetare foarte mari, a pierdut accesul la piață și se bazează exclusiv pe finanțare la scară excepțională din partea femeii și din partea partenerilor europeni și orice solicitare de fonduri suplimentare trebuie să fie Uh, însoțită de fonduri mai multe din partea partenerilor europeni sau din partea femeiului, ceea ce mie mi se pare complet nerealist. În ceea ce privește fondurile europene, Comisia a vorbit deja despre acest lucru. Da, trebuie să ne asigurăm că reformele structurale sunt într-adevăr uh, demarează și creează noi locuri de muncă și există mai multe exemple uh, de reforme structurale care au crescut uh, rata de angajare, inclusiv dezvoltarea unor ghișee unice pentru, pentru deschiderea de noi firme și uh, de importuri și exporturi, ceea ce uh, deschide multe piețe, inclusiv în profesiile închise, cum ar fi cele de arhitecți. În ceea ce privește recapitalizarea băncilor, aceasta este o precondiție pentru a oferi credite economiei reale, în special IMM-urilor. Aceasta este o piatră de hotar a celui de-al doilea program și Banca Greciei, care este organismul de supraveghere a sistemului bancar, va identifica până la finalul lunii martie care sunt băncile viabile și care nu sunt viabile. Cele care sunt declarate viabile vor fi recapitalizate imediat în primul rând, dacă e posibil, prin piețele private și dacă acest lucru nu este posibil, prin fondurile oferite de program, prin prima tranșă. Asta ar trebui să se asigure că băncile recapitalizate pot să acorde credite economiei reale și se află în continuare în poziția de a participa la uh, operațiunile de finanțare, de finanțare a Băncii Centrale Europene. Asta ar fi prima tranșă. A doua tranșă, care poate avea loc doar după prima revizuire a programului, include 25 de miliarde de euro pentru recapitalizarea băncilor și toate aceste lucruri ar trebui să aibă loc cel mai târziu până la finalul lunii septembrie. Deci acesta este unul din domeniile în care ar trebui să ne mișcăm foarte repede în cadrul noului program. Domnul Lambert a spus că negăm realitatea. Eu nu sunt foarte convins am spus și eu, au spus și alții, că ne confruntăm cu un risc excepțional de mare de neimplementare a programului. Dacă se face comparație cu alte programe implementate în Europa, în uh, America de Sud, în Africa și așa mai departe, aceasta este o declarație foarte rară. Da, programul este vulnerabil în ceea ce privește implementarea, dar noi credem că datoria este sustenabilă în 2020 dacă programul va fi aplicat în totalitate. De aceea nu văd să existe o lipsă de realism aici. Atunci când vorbiți despre opoziția uh, BCE față de restructurarea datoriei, acest lucru s-a bazat în special de, de, pe uh, temerile de contagiune. Și atâta vreme cât acest risc este păstrat, putem să rezolvăm problema uh, în Grecia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Thompson. Uh, just one, one brief uh, doar pe scurt, câteva adăugări la cele spuse despre sistemul de bancă și, bancar și IMM-uri. Unul dintre lucrurile noi din acest program e acela că Banca Greciei are experți internaționali care acum analizează registrele întreprinderilor. Vorbim despre niște împrumuturi care să fie date companiilor foarte mari. Încercăm ca împrumuturile deja acordate să nu devină neperformante, chiar dacă companiile în cauză nu sunt profitabile și pot supraviețui doar prin primirea de credite. Experții analizează registrele de credit și astfel forțează băncile să ia măsuri în ceea ce privește acordarea de credite spre asemenea companii. Băncile sunt încurajate să acorde pe viitor împrumuturi IMM-urilor. Probabil că aceasta este cea mai bună caracteristică care există în noul program. Dacă un credit este extins pentru o com- companie care nu este foarte performantă, atunci trebuie să fie pus deoparte capital. Acestea sunt două aspecte care apar în noul program și cred că vor ajuta situația IMM-urilor. Apoi întrebarea de planuri uh, de rezervă. Vă invit să analizați anexa raportului nostru. S-a spus că nu există loc de manevră. Da, probabil că așa este. Sensibilitatea cea mai mare aici are de a face cu, cu reformele structurale. Dacă reformele structurale nu vor fi făcute și de aici se pornește cu noul program, atunci datoria va deveni nesustenabilă și acest lucru se va întâmpla foarte rapid. Apoi, Grecia face tot ceea ce poate. Dar e nevoie de timp și rezistența e una foarte puternică. Liderii europeni au spus că vor continua să sprijine Grecia atât timp cât e nevoie, astfel încât să reintre pe piață, dar doar dacă Grecia continuă să pună în aplicare reformele. Cred că aici e garanția cheie, garanția cea mai importantă. Important, atât timp cât Grecia face ceea ce trebuie, Europa o va sprijini și cred că acest lucru e cel mai important. Oh, yes, sorry, we're all getting tired now. Da. Acum trecem la a treia rundă de întrebări. Și apoi uh, vom limita și timpul vorbitorilor la 3 minute. Domnul Nicolae să are două întrebări și s-ar putea să ia două minute să le pună, Nicolas. Domnul Ren, am cea mai celebră poză a mea împreună cu dumneavoastră, care a apărut și în presă. Aveți tot felul de tabele, cifre, diagrame și ne spuneți că pe baza programului uh, Troică, uh, recesiunea uh, S-a, uh, ne-a spus atunci că se va opri recesiunea în 2011, dar suntem deja în 2012 uh, și încă avem această recesiune. Acum uh, s-au închis mii de IMM-uri, avem 20% șomaj, mii de oameni la limita sărăciei și mii de oameni care sunt nemulțumiți ați dat greș în mod lamentabil. Nu a funcționat nimic din programul dumneavoastră. Nu știu ce se întâmplă în Portugalia sau în altă parte, dar în Grecia ați dat greș. Și singura Uh, singurul rezultat palpabil este reducerea salariilor, a pensiilor, reducerile de cheltuieli publice și asta înseamnă că tot mai mulți bani vor se vor scurge din economia grecească și va trebui să apelăm din nou la împrumuturi. Un cerc vicios. Tot grecul vrea să vă întrebe. Am avut o uh, scădere de salarii de 22%, de 22%. Ați eliminat contractele colective, iar raportul Comisiei spune că ați comparat uh, salariile din Grecia cu cele din țări ca România sau Bulgaria. Ce fel de comparație este asta? Nu faceți decât să demonstrați că ați dat greș. Cum puteți să ne dați asigurări că scopul acestei, uh, acestui triumvirat este de uh, Credem că scopul nostru este de a le aduce la nivelul României și Bulgariei, unde se câștigă 150 de euro pe lună. Următorul vorbitor. Nichi Savela. Mulțumesc, doamna președinte. Despre ce fel de competitivitate a Greciei vorbim când spunem că în ultimii doi ani am auzit mm, aproape numai uh, amenințări și șantaje la adresa noastră din partea unora care sunt înalți funcționari ai, Uniunii, ai uh, Comisiei Europene. Uh, s-a vorbit despre ieșirea Greciei din zona euro și asta a dus la pierderea credibilității țării noastre. asta n-a făcut decât să înrăutățească lucrurile, pentru că cine o să investească într-o țară care e pe punctul să părăsească zona euro? Cineva de la Consiliu sau unii oameni de la Consiliu au distrus uh, sentimentul de siguranță al poporului grec și vom vedea rezultatele la următoarele alegeri. Domnul Schäuble, doamna Merkel, domnul Juncker au uh, spus întotdeauna că scenariul părăsirii zonei euro de către Grecia nu este unul realist. Am vrea să ne spuneți și noastră, credeți că este unul realist sau nu? Mulțumim. Și ultima întrebare. Jeffrey Boom. Da, avem o criză financiară majoră. Am trecut prin 10 uh, ani de experimente dureroase pe care orice student în economie l ar fi putut prevedea. Un experiment politic este la fel de periculos în Europa ca și în 1920 sau 30. Avem un sistem bancar care se dezvoltă pe spinarea contribuabilului. Avem sinucideri, copii abandonați, șomaj de 20-30% în țări europene și îmi cer scuze dacă nu accept uh, faptul că Grecia este unică. Nu, nu este unică. E doar problema de anul ăsta. Femeiul putea să prevadă că sistemul va cădea și putea să sprijine uh, refacerea acestui uh, sistem economic cu fonduri proprii. Mulțumesc, acum dau cuvântul reprezentanților Troicăi, Oli Ren. Thank you. First, uh, concerning the question of... Mulțumesc. În primul rând, întrebarea domnului Ciuntis în ceea ce privește modele pentru creștere, previziuni de creștere. E adevărat, e adevărat că proiectul de creștere din mai 2010 s-a dovedit a fi prea optimist. Mai mulți factori au contribuit la aceste previziuni pe care le-am făcut atunci. Unul dintre acești factori a fost discuția în ceea ce privește implicarea sectorului privat într-un moment foarte critic. Aceasta a dus la creșterea neclarității economice. Investitorii și consumatorii și-au pierdut atunci încrederea. Ne amintim ce se întâmpla în octombrie 2010. Apoi se mai adaugă aici și o lipsă de consens. Lipsă de consens pentru a sprijini reformele care apăreau în primul program. Mai exista și o incertitudine politică crescută care și-a spus cuvântul. Ca rezultat s-au făcut niște progrese insuficiente în ceea ce privește anumite reforme structurale care ținteau creșterea. Toate acestea s-au combinat cu o capacitate administrativă foarte slabă. De aceea, așa cum spuneam și în discursul meu de început, există aici două mari probleme, o lipsă de unitate politică. Acest factor e unul pe care doar Grecia, doar societatea din Grecia poate să îl rezolve. E nevoie de unitate politică pentru a câștiga sprijin pentru niște reforme politice atât de dificile. În al doilea rând, trebuie să fie adresată capacitatea administrativă slabă a Greciei și facem acest lucru prin intermediul echipei de intervenție pentru Grecia care încearcă să sprijine Grecia pentru a ajunge la îndeplinirea obiectivelor. Acum, în ceea ce privește salariile legate de competitivitate, reformele din primul program au ajutat la îmbunătățirea competitivității într-o anumită măsură. Totuși, golul care rămâne în ceea ce privește competitivitatea este unul mare. Închiderea acestui gol dar în același timp rămânerea în zona euro, pentru toate acestea e nevoie de o evaluare internă mai pronunțată din partea Greciei, iar acest lucru e posibil prin intermediul celui de-al doilea program s-a căzut de acord asupra ajustării salariilor din sectorul privat și modificări salariale inclusiv uh, reguli în ceea ce privește expirarea contractelor colective. Toate acestea sunt elemente importante ale strategiei de accelerare a acestei devalorizări interne. Reducerea salariilor nu va avea niciun fel de aport în ceea ce privește creșterea și sporirea locurilor de muncă. E nevoie și de altfel de schimbări pe piața de servicii, pe piața muncii, astfel încât să fie crescută competitivitatea și productivitate, productivitatea internă. Atât domnul Asmussen cât și domnul Thompson au vorbit despre faptul că în al doilea program regăsim riscurile de punere în aplicare. Acestea pot fi cel mai bine contracarate printr-o unitate politică consolidată în Grecia. De asemenea, e nevoie de continuarea îmbunătățirii capacităților administrative ale țării. Grecia trebuie să se reformeze pentru și să continue să fie o, o membră a zonei euro. Uh, Vă mulțumesc și acum îi dau cuvântul lui uh, Mulțumesc, pe scurt, sunt de acord cu toate cele spuse de Oli Ren. Primul program nu a avut rezultatele pe care ni le doream. Și asta pentru că a existat o lipsă clară de punere în aplicare. Nu doar programul de ajustare e cel care duce la această scădere în a PIB-ului reflectă faptul că există niște dezechilibre macroeconomice care s-au acumulat timp de ani și ani în Grecia și nu pot să fie corectate în câteva luni. Într-adevăr, țintele de creștere din, primele, din primul program nu au fost atinse. Dar acest lucru s-a întâmplat din cauza unei lipse de punere în aplicare. Vreau să fie foarte clar, chiar dacă nu suntem cu toții de acord, uh, Programul care se desfășoară în Grecia este unul unic. Nu avem nicio intenție de a repeta acest exercițiu, nu. Vorbim despre o experiență unică pe care nu vrem să o repetăm. A mai fost o întrebare care interesează foarte mult barca centrală europeană și anume despre părăsirea zonei euro de Grecia. În discursul meu introductiv am spus că avem un scop clar de a menține Grecia în zona euro. Acesta e scopul și ține foarte mult de autoritățile din Grecia și de populația din Grecia să ia această decizie. Există o singură cale și am vorbit despre aceasta, despre o devaluare internă continuată și aceasta este strâns legat de costurile salariale. Reformele de pe piața muncii, mână în mână cu alte reforme despre care vorbea colegul meu, e nevoie de acestea pentru a se recâștiga competitivitatea în interiorul zonei euro. Acesta este un scop clar și de aceea l-am menționat de două ori. Ne dorim o soluție în interiorul zonei euro. O țară care părăsește zona euro uh, ar duce la niște riscuri pe care nici măcar nu le putem calcula în ceea ce privește stabilitatea zonei euro în întregime. Așa că eu recomand să fim foarte atenți și să nu vorbim prea ușor despre un asemenea subiect și atunci când vorbim despre un faliment de țară și așa mai departe. Dacă se ajunge într-o asemenea situație, lucrurile vor fi foarte problematice. Scopul acestui program e să mențină Grecia în zona euro și să garanteze stabilitatea financiară în zona euro în întregime. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Vă mulțumim, știu că trebuie să ne părăsiți imediat. Îi dăm cuvântul domnului Paul Thompson acum. Programul grecesc e mai mult decât modernizarea economiei. Vorbim despre niște reforme structurale foarte importante. Nu am întâlnit niciun politician grecesc, din Grecia care să-mi spună că părăsirea zonei euro ar fi o soluție. Grecia se confruntă cu o problemă. Trebuie să se modernizeze pentru a putea să intre în competiție cu o economie globală. Apoi, de ce PIB-ul a continuat să scadă în pofida așteptărilor pe care le aveam din primul program? Iorga are dreptate. Nu are nimic de a face cu măsurile din program, ci cu faptul că măsurile nu au fost puse în aplicare în domeniul structural. Grecia a făcut foarte multe în materie fiscală, dar a făcut foarte puține în ceea ce privește reformele structurale. S-a ajuns la un punct critic și până la urmă totul va începe să crească. De aceea există această tendință de scădere în PIB. Însă trebuie să existe acum o situație inversă. E nevoie neapărat de aceste reforme structurale. Grecia cunoaște o mare diferență între salarii și productivitate. Fie devine mai productivă, fie scade salariile. Cu toții ne dorim ca Grecia să devină mai productivă. Cu toții suntem de acord că până acum s-au făcut prea multe ajustări prin scăderea PIB-ului, scăderea salariilor. Programul își dorește să implementeze toate măsurile de care e nevoie astfel încât Grecia să își revină și climatul de investiții să își revină. Toate acestea apar în programul nostru, însă nu există niciun fel de panaceu. E nevoie de schimbări și de foarte multe măsuri, așa cum veți vedea dacă citiți cu atenție programul. Mulțumesc! Am ajuns la ultima rundă și o să mai luăm și câteva întrebări uh, în procedura Kirchhoff. Dacă avem timp, un minut fiecare vorbitor, în primul rând pentru PPE, Constantinos Putakis. Nu ne îndoim că programul nostru, are inten- uh, programul nostru are intenții bune, dar rezultatele sunt dezamăgitoare. Avem șomaj în uh, creștere, avem uh, sărăcie, avem supa săracului. Foarte mulți oameni trăiesc sub pragul sărăciei. Ce vreți să spuneți când spuneți că doriți dialog social? Până la sfârșitul anului, încă mii, alte mii de oameni vor, uh, alte mii de firme vor da faliment, uh, alte bănci vor uh, de faliment. Cum poate vorbi Comisia despre dialog social când în același timp abolește uh, contractele colective? Nu te poți aștepta ca oamenii să sufere doar pentru a da satisfacție unor economiști și calculelor uh, lor. În spatele cifrelor se ascund viețile oamenilor și oamenii sunt epuizați, nu mai suportă. Cetățenii noștri sunt uh, duși către pieire și nu văd luminița de la capătul tunelului, în ciuda sacrificiilor pe care le-au făcut. Singura cale, sigur, avem nevoie de ajustare fiscală, dar e nevoie și de măsuri diferite de creștere. Mulțumim! Este uh, nevoie să ne amintim că Grecia a reușit să reducă deficitul cu 4,2% pe an în ultimii doi ani. Uh, reformele întreprinse sunt fără precedent și au arătat foarte clar că, Ferreira, că um, Grecia poate să facă mult mai mult. Aș vrea deci să întreb de ce această troică nu recunoaște că atunci când vine vorba de creștere, uh, previziunile ei au, sunt întotdeauna greșite. După aceea vin și spun că e vina celor care au pus în aplicare politicele. Iar Grecia, pe măsură ce implementează mai multe măsuri, cu, pe, deci pe măsură ce înghite mai multe medicamente, pe, cu atât se descurcă mai greu. Cum putem crește uh, productivitatea dacă exportăm doar 20% din ceea ce producem? nu putem uh, mixa pe o uh, creștere economică bazată pe exporturi. ca sigur înțelege responsabilitatea uriașă pe care o are ca reprezentanții ai uh, Uniunii Europene în, și ai zonei euro. Mulțumesc, doamna președinte. Am avut un schimb foarte interesant de opinii și aș vrea să trec uh, în revistă câteva opinii. Uh, conform uh, celui de-al doilea program de ajustare economic pentru Grecia, domnul Thompson spune că este pentru prima dată când renegocierea strategiei nu a mers mână în mână cu creșterea impozitelor. Posibilitatea impozitelor suplimentare a fost epuizată. Și se pare că programul fiscal a prevăzut de la început aceste ajustări bazate pe o limitare a cheltuielilor. Cred că aici este o distorsiune. Dar cine își asumă răspunderea la nivelul Uniunii Europene pentru această distorsiune? Ce s-a întâmplat cu punerea în aplicare acestui program? Se datorează lipsei de reforme, se datorează lipsei de măsuri pentru creștere, nu au fost făcute previziunile corect. Aș vrea să spun că în vederea noilor măsuri care vor fi uh, aplicate, a noilor uh, tăieri și limitări de costuri, de cheltuieli, ce veți face pentru a încuraja creșterea economică. Haideți să nu ne pierdem disciplina chiar la sfârșit, mai vor și alții să vorbească, spune doamna președintă. Avem foarte mulți uh, deputați greci care vor să ia cuvântul, acum ani Podimata. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi foarte scurtă. Sigur că Toată lumea își dorește ca programul acesta să aibă succes, al doilea program, pentru că oamenii uh, fac sacrificii și vor să simtă că a meritat. Pe lângă succesul măsurilor pe care le-am convenit, uh, este vorba și de uh, justiția socială. Măsurile în acest sens sunt necesare pentru ca celelalte măsuri dureroase să fie acceptate de publicul larg. Sigur, putem lăsa puțin deoparte întârzierile, problemele de aplicare la nivel național, dar aș vrea să vă întreb ce puteți face dumneavoastră în următorul program pentru a crește uh, nivelul de justiție socială și de responsabilizare. Problema evaziunii fiscale este una uriașă și vreau să vă asigurați că costurile se distribuie în mod just pentru ca acest program să fie acceptat de uh, public. Mai avem trei vorbitori pe listă. Vă rog, fiți conciși. Am o întrebare, doamnă președinte, pentru domnul Thompson. În, în, într-un ziar uh, din Grecia, Tovima, s-a scris că Troica a făcut anumite greșeli și anume una dintre ele să creadă că administrația greacă este suficient de puternică pentru a le pune în aplicare. Și spuneți acum că în retrospectivă ați fi făcut lucrurile altfel. Nu v-ați fi bazat atâta pe capacitatea administrației grecești. Uh, raportul publicat recent, conform căruia 95% din uh, um, administrația grecească este inutilă, spuneți-mi și mie ce putem face după schimbările din ultimele luni, aveți vreun uh, plan la FMI, la Comisia Europeană, să ajutați administrația grecească să o faceți mai performantă? Mulțumesc. Ellen, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum uh, ați spus, eu vin din uh, Irlanda, care a fost o țară asistată și vreau să vă spun că disciplina fiscală și consolidarea sunt necesare în foarte multe țări uh, uh, situația nesustenabilă din punct de vedere al impozitelor este o consecință a crizei. S-a convenit că e nevoie de o strategie de investiții. Am trei întrebări. Poate Troica să sublinieze care sunt măsurile concrete uh, pentru a combate șomajul și considerați că e nevoie de noi măsuri, de noi bani sau doar de o cosmetizare a acestora, de o transformare a acestora? Cum uh, uh credeți că ar uh, fi implicarea uh, Organizației Internaționale a Muncii? Și a treia întrebare? sunteți conștienți că în Grecia se vorbește despre pierderea suveranității și că există o atitudine tot mai eurosceptică. Ce face uh, Troica pentru a combate acest uh, tip de atitudini? Mulțumesc! Uh, mulțumesc, Sharon! domnilor și domnilor, politicile de uh, restructurare, de restructurare pe care le propuneți nu funcționează decât cu câteva condiții. Scăderile de uh, salarii trebuie să fie însoțite de scăderi de prețuri, investițiile trebuie să încurajeze creșterea și profitul și exporturile trebuie să fie emanate de o cerere externă. Fără aceste condiții, ehm, scăderea de salarii nu o să ducă la scăderea de prețuri, investițiile vor fi ehm, insensibile la ehm, parametrii factorilor umani și exporturile sunt împiedicate astăzi în Europa de politica de austeritate. Întrebarea mea este următoarea. Ați ajuns, domnilor, vreodată să vă îndoiți de uh, ipotezele de la care ați pornit atunci când ați făcut aceste recomandări? No, uh, it's still three minutes each. Mulțumesc, încă mai avem câte trei întrebări uh, fie, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Oli, te rog să te limitezi la trei minute, să faci tot posibilul. Mulțumesc, Sharon. E o provocare, dar o să încerc uh, să fac tot posibilul să răspund la aceste întrebări foarte importante. În primul rând, în ceea ce privește șomajul la tineri și ce face Uniunea Europeană pentru a contracara acest lucru împreună cu Grecia. Acest lucru s-a, această întrebare a fost ridicată și în rundele anterioare și, din păcate, atunci n-am avut timp să răspund. Este foarte important uh, în activitatea Comisiei în acord cu Grecia și partenerii din Troica ca Grecia să continue cu măsuri imediate care să sprijine tinerii, care să se concentreze asupra uh, căpătării de experiență de muncă și uh, să ajute tinerii să fie plasați în uh, diverse posturi uh, să se extindă ucenicia pentru studenți și pentru absolvenți și să promoveze uh, formarea profesională în alte domenii, inclusiv uh, în antreprenoriat. Asta include programul în ceea ce privește uh, tinerii. Uh, colegul meu, uh, domnul comisar Ianuș Andoro, lucrează la acest uh, program pentru a acorda sprijin uh, tinerilor să înființeze afaceri, pentru a le oferi oportunități de formare și pentru a consolida legătura dintre educație și piața muncii. Toate acestea sunt parte integrantă din programul de lucru și am lucrat cu Grecia pentru a rezolva această problemă uriașă a, a șomajului foarte crescută la tineri. Domnule, domnul Pachi s-a întrebat de platformele sociale și de dialogul social. o platformă socială pentru Grecia care să includă și sindicatele și uh, organizațiile patronale, precum și instituțiile internaționale. Eu nu am niciun fel de obiecție la un dialog social de un asemenea tip, mai ales uh, incluzând și partenerii sociali uh, din Grecia și, de ce nu, din uh, toată Europa. Subliniez că implementarea programului nu poate să încalce niciun fel de drept social fundamental și nu poate să încalce nici rolul UE. Comisia este păstrătorul tratatului și și-a răspunderea foarte în serios. Mai mult, subliniez că guvernul elen, care este responsabil pentru acest program, trebuie să respecte Constituția elenă deci orice politică convenită cu guvernul elen și orice politică adoptată de Parlamentul elen trebuie să respecte acest lucru pentru a ne asigura că uh, programul nostru este compatibil cu legislația lor. Doamna Ferrer a întrebat despre prognozele economice care sunt bazate pe anumite presupuneri legate de elementele macroeconomice, de mediul extern, precum și de măsurile politice, atât în domeniul consolidării fiscale, cât și în domeniul restructurărilor ă, structurale. În 2010-2011 aceste presupuneri au ă, subestimat situația, spre deosebire de Portugalia și Irlanda, unde majoritatea presupunerilor ne-a ajutat și dincolo de un mediu extern mai slab, uh, trebuie să subliniez și importanța rezolvării uh, problemei unei uh, capacități administrative slabe, precum și necesitatea de a consolida unitatea politică pentru a exista un fundament pentru reforme în țară. În ceea ce privește importanța reformei Impozita lor uh, subliniată de mai mulți vorbitori, este într-adevăr esențial ca împreună cu guvernul elen și cu Parlamentul elen și cu forțele politice din Grecia să ne consolidăm activitatea pe reforma fiscală și în lupta împotriva evaziunii fiscale pentru că nu întotdeauna vorbim despre venituri fiscale, deși acestea sunt foarte importante. Dar este vorba și despre o temere socială și despre acceptabilitatea programului. Este esențial ca împreună să putem îmbunătăți capacitatea Greciei de a lupta cu evaziunea fiscală, de a reforma sistemul fiscal, astfel încât cetățenii din Grecia să vadă că impozitarea este făcută într-un mod echitabil. Principala responsabilitate este pentru reforma fiscală este deținută de femei și de mai multe state membre care sprijină acest uh, program. Concluzionez prin a spune că mă încurajează angajamentul și uh, compasiunea demonstrată în această dezbatere plină de substanță și sper că acestea vor uh, fi transformate în sprijin concret și în asistență acordată Greciei și cetățenilor eleni în provocările formidabile cu care se confruntă. E nevoie de investiții în Grecia, ceea ce necesită o reformă profundă a administrației elene și a economiei elene. Mulțumesc! Paul. Thank you, Chair. Uh, <clears throat> Mulțumesc, Paul. Mulțumesc, doamna președinte. Încep în sectorul uh, uh, public. Nu e corect că ne concentrăm pe venituri, pentru că la început ne-am confruntat cu o reducere dureroasă a pensiilor și salariilor. Și s-au făcut reduceri și pe lângă acestea. Am văzut în 2011 că am ajuns la limita a ceea ce se poate realiza pentru a crește cotele de impozitare și veniturile din impozite și problema este, firește, că am ajuns și la punctul în care nu mai există uh, cheltuieli ușoare. Deci există cheltuieli care uh, să fie sustenabilă, echilibrată și justă din punct de vedere social, dar acesta necesită reforme structurale profunde care durează. Cred că este important să realizăm că există aceste constrângeri și e important să realizăm și că Troica lucrează prin discutarea uh, unui deficit total și unei finanțări totale și până la urmă ține de autoritățile elene să hotărească acest echilibru între venituri și uh, cheltuieli. Și anul trecut, din cauza reformelor uh, structurale pe partea de cheltuieli, s-a dovedit a fi mai ușor uh, să obținem un consens pentru a trece la venituri. Dar toată lumea cu care am discutat a înțeles că am ajuns la capătul drumului în ceea ce privește creșterea impozitelor. Și există un acord aici că noul program, consolidarea trebuie să vină din partea de cheltuieli. Și asta va dura pentru că trebuie să se facă niște reforme structurale foarte dificile. Nu m-aș citat foarte bine eu nu am spus că Grecia care nu are capacitate administrativă, ci că are limite în capacitatea administrativă, limite care devin clare doar după o vreme. Ceea ce facem noi este că aducem asistență tehnică puternic pentru a ajuta această creștere a capacității uh, administrative. Anul trecut am avut 30 de misiuni femei doar pentru a lucra uh, pe administrația fiscală. Bineînțeles, asta nu înseamnă că s-a terminat. Vom oferi în continuare asistență tehnică și suntem uh, încrezători că această capacitate administrativă se, se va îmbunătăți. În ceea ce privește administrația fiscală, administrarea fiscală, sunt de acord că acesta este un element cheie pentru sustenabilitatea socială, pentru a câștiga sprijin politic larg pentru acest program o să spun chiar că, uitându-mă la cifre, nu văd cum Grecia poate să păstreze un stat social. În același timp, încercând să-și, restaur- să reia controlul uh, finanțelor publice fără să rezolve problema uh, Uh, evaziunii fiscale. Pentru că dacă nu face acest lucru, Grecia va fi în continuare forțată să reducă uh, prestațiile sociale într-un mod care este inacceptabil atât politic cât și social. Deci Grecia trebuie să-și îmbunătățească administrația fiscală. Ca și Oli, sprijin această dezbatere care mi s-a părut extrem de utilă Întrebările au arătat niște subiecte dificile și vă asigur că în cadrul Troicii avem un dialog care ne ajută să vedem cum putem ajusta programul în funcție de evoluții și uh, această dezbatere a fost foarte utilă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și mulțumim pentru că dumneavoastră credeți că acest dialog e important. Noi credem că este o premieră dar asta nu trebuie să fie uh, e prima, dar nu e și ultima uh, dintre întâlnirile noastre, pentru că vorbim despre ajustarea economică, nu există nicio șansă ca uh, vreo instituție să se bucure de succes dacă acțiunea sa nu este transparentă dacă nu face obiectul unei dezbateri democratice și dacă nu poate fi evaluată. Acesta a fost exercițiul pe care am vrut să-l facem astăzi. Am tras personal trei concluzii. Prima este că, fără îndoială, evaluările, au fost uh, contrastante în funcție de punctele de vedere și de punctele de plecare, de punctele de vedere ale unora sau altora. Dar este un exercițiu indispensabil. Mi-am duc aminte de un timp în care comisia nu făcea decât să elaboreze memorandumuri de înțelegere pe care le aplica în statele membre. Acum am ajuns la transparență și vă rog să mă înțelegeți bine. Pentru noi miza este în primul rând una democratică. Domnul Erasmus îmi spunea că unul dintre, una, una dintre condițiile fără de care nu se poate concepe succesul programului este capacitatea clasei politice să-și însușească acest program. Dați-mi voie să fiu puțin în dezacord cu această afirmație, pentru că eu cred că nu este suficient ca clasa politică să accepte un program sau altul. Dacă partenerii sociali, dacă cetățenii greci, ei înșiși, nu sunt convinși pe deplin de justeția acestui program, nu vor exista niciun fel de, niciun grad de succes și va pune problema planului B. Este o problemă de democrație, de transparență, de legitimitate a acestui program și exercițiul pe care noi îl, ducem, uh, azi, îl facem astăzi aici este acela de a trage învățăminte pentru ca data viitoare acest exercițiu să aibă loc chiar înainte de punerea în aplicare a unui astfel de program definit de instanțele Uh, care sunt astăzi uh, reunite în jurul acestei mese. A doua concluzie, care pentru mine este esențială, este că dacă privim abordarea acestei troici, aceasta este una esențialmente de la centru către periferie, ca și cum am putea să tratăm criza grecească fără să ne punem toate întrebările care se pot pune. Și atunci când Comisia Europeană a făcut evaluarea funcționării uh, zonei euro, a subliniat acest aspect ca fiind alfa și omega. Era vorba de anul 2008 și s-a pus atunci problema dezechilibrelor interne din zona euro. Știu că e vorba de mandatul dumneavoastră. Aveți informații din interior uh, în legătură cu situația din Grecia, dar am impresia că suntem într-un tub, într-un tunel unde numai abordarea dumneavoastră asupra chestiunii grecești poate duce la o soluție, dar toți observatorii avizați văd bine că și în afara acestui punct de vedere se întâmplă diverse lucruri. Și vă pot spune că criza greacă nu este criza zonei euro. Este vorba de o interferență, avem o um, responsabilitate împărtășită pentru că dăm dovadă de solidaritate, dar vine vorba la un moment dat de funcționarea Uniunii Monetare și Financiare și uh, Economice. Și în cazul acestei crize, mie mi se pare că până la urmă uh, dumneavoastră ignorați uh, puncte alternative de vedere. Și acum să trecem la aspectele sociale ale problemei. Domnul comisar Ren vorbea despre corectitudine, echitate socială, dar nimeni dintre dumneavoastră n-a vorbit despre justiția socială și eu regret amar că nu v-am adus uh, un cadou, cartea lui Wilkinson, care spune de ce echitatea socială face ca lucrurile să se îmbunătățească. Pentru că și viața economică se sprijină tot pe justiție socială și cred că am putea să ne facem ecoul preocupărilor uh, care sunt uh, împărtășite de organizațiile internaționale, de Organizația Internațională a Muncii, acest program de ajustare consideră că singurul cost uh, al uh, muncii uh, este că costul mâinii de lucru este singurul cost asociat. Dar trebuie să mă opresc aici. Vreau să mulțumesc celor care au participat, musafirilor, oaspeților noștri, celor care au participat din partea parlamentarilor și uh, vă mulțumesc încă o dată pentru participare.